Witam Państwa bardzo serdecznie. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună dimineața, bun venit. Mă bucur foarte mult că suntem atât de numeroși astăzi în această dimineață. este nevoie să așteptăm până la ora 9 și 15. Putem să începem direct. Văd că au venit foarte mulți oameni uh, plini de energie aici, pentru că este adevărat, nu se poate sta în vacanță la infinit. Vă urez bun venit încă o dată, bun venit uh, și comisiei, reprezentanților ei, interpreților, vă mulțumim și uh, tuturor deputaților. Desigur, programul nostru este foarte încărcat și de aceea aș propune să începem direct cu ordinea de zi. În primul rând, pentru adoptarea ordinii de zi, există o rugăminte din partea unor deputați să începem cu alt punct de după amiază, și anume cu punctul 11 în loc de punctul 10, și uh, s-a propus ca punctul 10 să fie tratat după punctul 11. Aceasta este rugămintea raportoarei. Eu zic că putem să fim de acord cu această rugăminte de modificare a ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, bun. Avem interpretare în 16 limbi în conformitate cu regulamentul de procedură, vom avea procesul verbal al ultimelor ședințe pe care va trebui să îl adoptăm, deci din 9 și 10 iulie, ca și din 21 și 22 iunie anul acesta. Și aș vrea să începem cu punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2019. Uh, Raportorul este vicepreședintele nostru, domnul Ramon Luis Valcarcel Siso și îi dau dânsului cuvântul. Domnule Valcarcel Siso, ați uh, întocmit un aviz în numele comisiei noastre și noi trebuie să dezbatem, să votăm, îmi cer scuze, acest uh, aviz. Vă rog, aveți cuvântul mai întâi muchas gracias, señor presidente. De obligat... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să le mulțumesc tuturor celor care au adus contribuții la aceste două avize. Am primit amendamente și mi se pare că acestea au dus la îmbogățirea textului. Prin modificările acestea am putut să propunem uh, Uh, conturarea liniilor bugetare inițiale pe care uh, Consiliul vrea să le reducă și am reușit să și propunem um, um, um, Comisie pentru buget acestui Parlament diferite alte uh, linii uh, și ne-a, permit, ne permis acest lucru să subliniem niște lucruri esențiale pentru noi, cum ar fi um, uh, mă, măsuri excepționale pentru uh, embargoul rus pentru fructe, um, legume, lactate. De asemenea, vrem să luptăm și împotriva unor dăunători, cum ar fi Xilela și, de asemenea, vrem să spunem că e important să se păstreze niște fonduri care um, să stimuleze inovarea și uh, să ducă la îndeplinirea um, Horizon 2020. Mie mi se pare că este uh, un, un demers esențial pentru că vrem să se evite reducerile bugetare într-un uh, domeniu cum este agricultura, care s-a văzut afectat de astfel de reduceri în ultimii ani. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum cred că putem să începem cu votul și o să începem cu amendamentul 1. Votăm prin ridicarea mâinii, vă rog. Amendamentele de compromis vor fi votate însă electronic. Deci cine este pentru amendamentul 1? Mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Mulțumesc. Se adoptă. 4. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. 5 pentru, se adoptă. 6 pentru, se adoptă. 7 pentru, se adoptă. 8 pentru, se adoptă. 9 pentru, se adoptă. 10 pentru, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 se votează electronic. Am deschis votul. Uh, sorry, sorry, one EFDD too many. Ați votat? Bun. Avem însă o persoană de la EFDD în plus. Un deputat sau o deputată în plus de la EFDD. Mulțumesc! Domnule Aghiu, vă rog, Agnew, FDD-ul are trei uh, voturi și uh, avem uh, trei persoane aici. Da, e o problemă cu uh, consola. Cred că aveți dreptate. Aveți trei voturi și cred că era în regulă. O să ignor ce zice aici consola și îmi cer scuze. E o conspirație, se aude din sală. Vă mulțumesc oricum pentru semnalare, îmi pare rău. A fost o problemă tehnică. Se închide votul, deci, la acest vot electronic. Și se adoptă, în mod evident. Amendamentul 18 acum. Pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Do 20. Cine-i pentru? 21, îmi cer scuze că e caduc 20. Cine-i pentru 21? Împotrivă. Se respinge. 22. cine pentru? Se adoptă. 23. Pentru? Se adoptă. 24. Se... cine pentru? Se adoptă. 25. Pentru? Se adoptă. 26. Pentru? Se adoptă. 27. Pentru? Se adoptă. 28 pentru, împotrivă. Se verifică, vă rog, uh, votul la 28. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. cine i pentru? Se adoptă. Amendamentul 31. Nu, încă o dată, atunci. Da, doriți încă o dată o verificare la 30. Sigur, îl verificăm. Cine-i pentru prin ridicarea mâinii? Împotrivă. Se respinge. 30. 31 acum, vă rog. Pentru? Se adoptă. 32. Pentru? Împotrivă? Să-l verificăm, vă rog. Se deschide votul la 32. și se închide. Se respinge. 20 la 20 se respinge. Ne pare rău, doamnă. președintă. 33 pentru. Împotrivă. Se verifică și se deschide votul acum. Se închide. și se adoptă. E o majoritate strânsă, dar se adoptă. Amendamentul 34. Cine-i pentru? Se adoptă. 35. Pardon. 37. Se adoptă. 36. Cine-i pentru? Se adoptă. 37 din nou. Pentru. Se adoptă. 38 pentru se adoptă. 39 pentru se adoptă. 40 pentru se adoptă. 41 cine pentru se adoptă. Și acum vom vota textul astfel modificat de amendamente și deschid votul pentru el. Zamecăm, Se închide votul și se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult și vă felicităm. Dorește raportorul cumva să mai ia cuvântul după vot? Vă rog. Nu. Nu dorește. Ba da. Nu, domnule președinte, mulțumesc că mi-am făcut comentariile respective înainte. Nu mai e nevoie, mulțumesc. Za chwilę będzie pan proszony przy kolejnym punkcie. Bine, atunci o să trecem mai departe la punctul de pe ordinea de zi cu privire la proiectele pilot. Poate că puteți să faceți o introducere la această votare și poate puteți să ne dați câteva precizări, vă rog dumneavoastră. Domnule președinte, nu fac decât să repet. La început m-am referit la cele două rapoarte. Eu am fost uh, disciplinat pentru că vreau să economisez timp. Și, pe de altă parte, cred că um, energia este foarte bună să facem o sinteză Mulțumesc că mi-ați dat uh, cuvântul, dar așa cum am spus, am urmat instrucțiunile dumneavoastră și am vrut să sintetizez de la început. Am uh, regrupat cele două rapoarte. Mulțumesc frumos! Bun, vă mulțumesc atunci și vom începe votul asupra amendamentelor despre proiectele pilot și măsurile pregătitoare. 58-64 mai întâi. Cine este pentru? Mulțumesc, se adoptă. 58-63 pentru. Se adoptă. 58-62 pentru. Se adoptă. Acestea sunt uh, amendamentele raportorului, iar acum 58-54. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 58-77 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 58 78. Cine-i pentru? Împotrivă. Acest amendament ar fi trebuit să fie mod normal adoptat, dar haideți să verificăm. 58-78. Se deschide votul la el. Se închide. Vă mulțumesc, e respins. Amendamentul 58-61 și 58-79 identice. Cine-i pentru? Se adoptă. 58-80. Cine-i pentru? Împotrivă. Respins. Amendamentul 58-53. Cine-i pentru? Împotrivă. Haideți să-l verificăm. 58-53. Se deschide votul. Și se închide. Se adoptă. Da, chiar vă rog să ridicați mâna pentru ca să pot să văd bine. 58-81, cine-i pentru? Împotrivă, se respinge. Amendamentul 58-86, cine-i pentru? Împotrivă, se respinge. 58-83, pentru? Împotrivă, respins. 58-84. Pentru, împotrivă, respins. Acum Trecem la amendamentul 5905. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 5885 pentru, împotrivă, respins. 5882 cine-i pentru, împotrivă, respins. 5887 cine-i pentru, împotrivă, Respins. 5904 pentru. Se adoptă. Două amendamente identice, 5860 cu 5873. Cine-i pentru? Se adoptă amândouă. Amendamentul 5888. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 5903 pentru se adoptă. Amendamentul 5889 pentru împotriva se respinge. 5852 pentru se adoptă. 5851 pentru se adoptă. 58-93 pentru, împotrivă, se respinge. 58-94 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 58-74 pentru, se adoptă. 58-75 pentru, se adoptă. 58-90 pentru, împotrivă, se respinge. 58-91 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 58-92 pentru, împotrivă, respins. 58-59 pentru, se adoptă. 58-50 pentru, se adoptă. 58-58 pentru, se adoptă. 58-57 pentru se adoptă. 58-56 pentru se adoptă. 58-55 pentru se adoptă. Amendamentul 58-65 pentru se adoptă. 58-66 pentru se adoptă. 58-67 pentru se adoptă. Amendamentul 58, 68 pentru se adoptă. Amendamentul 58, 97 pentru împotrivă. Trebuie să-l verificăm. S-a deschis votul la 58-97. Zameca Busovanie. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 58-95. Pentru. Nu, am greșit, spune președintele. Am sărit un amendament. Așa este. Amendamentul 58-96. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 58-95 acum. Cine-i pentru? Se adoptă. Amendamentul 58, 98. Amendamentul 58, 98, vă rog, cine-i pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 58, 69, cine-i pentru? Se adoptă. Amendamentul 58, 99, pentru împotrivă, respins. 58-70. Cine-i pentru? Se adoptă. 58-71. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 5900. 5900. Cine-i pentru? Împotrivă. Haideți să-l verificăm. Amendamentul 5900. 5900. Verificăm, s-a deschis votul, s-a închis și e respins, într-adevăr, foarte puțin a lipsit. Amendamentul 5872, cine cine pentru, se adoptă. Amendamentul 5876, cine cine pentru, împotrivă, se deschide votul. S-a închis Și se respinge. Puțin iarăși a lipsit. 5901. Cine-i pentru? Împotrivă se respinge. Și amendamentul 5902. Cine-i pentru? Împotrivă. Bine. PP-ul mi-a spus altceva, dar văd că aici tot, ă, tot PP-ul a votat pentru, de aceea m-am blocat și m-am uitat spre coordonatorul PP ca să știu ce s-a întâmplat. Trebuie verificat, trebuie controlat, nu? Am terminat atunci aceste voturi. Domnul Agnew, vă rog. Domnule președinte, dar nu ați anunțat rezultatul acestui vot. Nu l-ați spus explicit. S-a adoptat. A fost adoptat. Amendamentul 5902 uh, era adoptat. Și nu avem vot final aici, pentru că am votat doar amendamente separate. Domnule raportor, doriți să mai spuneți ceva, domnule vicepreședinte? Vă mulțumesc foarte mult pentru încurajare, pentru insistență, însă mai spun o dată, vă mulțumesc foarte mult, uh, nu e nevoie. Mulțumim foarte mult. Știți, acestea sunt regulile. Dacă nu vă întrebam, dacă nu vă dădeam cuvântul, poate că v-ați fi simțit insultat, așa că vreau să acopăr și această variantă. Acum putem să trecem la punctul 6. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la sesiunea de vot. Văd uh, că am reușit să votăm în mai puțin de 20 de minute, deci suntem uh, foarte bine la capitolul timp. Minuta przerwy technicznej minęła. După această scurtă pauză tehnică, putem să trecem la punctul 6, raportul interimar privind CFM 2021-2027, poziția Parlamentului, în vederea obținerii unui uh, acord. Și subliniez că trebuie să fie unul bun. Noi asta ne dorim, un acord bun. Domnul Iar este raportorul nostru pentru aviz, însă astăzi uh, nu este prezent, dar uh, domnul Iar are colegi și prieteni buni, așa că vom da cuvântul uh, pentru câteva momente domnului Linz, care va vorbi în numele domnului Iar, va face prezentarea așa că nu e nevoie să o fac eu. Aveți cuvântul, domnule Linz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf äh, diesen Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să prezint acest uh, raport în numele colegului nostru Iar, care din păcate nu poate să fie aici. Este vorba de un raport foarte scurt și despre un aviz foarte scurt. Domnul Iar, colegul meu, a avut drepturi doar la 1500 de semne. Uh, de aceea este foarte scurt. Termenul de depunere a amendamentelor a trecut. Nu, este poi mâine, îmi cer scuze. Și deci are un calendar foarte scurt în general la acest raport. Din punct de vedere al conținutului, e vorba de consecințele financiare a CFM-ului și a mijloacelor proprii asupra agriculturii ceea ce ne interesează pe noi. Pentru colegul nostru a fost foarte important să sublinieze că PAC-ul este, pe de-o parte, un pilon important de asigurare a unor alimente de calitate pentru consumatorii europeni, pe de altă parte că ea este supusă din ce în ce mai multor uh, condiții și trebuie să aibă un buget din ce în ce mai restrâns. Nu mai vorbim și de Brexit, care va aduce de asemenea o mare problemă cu sine pentru buget și care sperăm să nu uh, aducă consecințe negative asupra agriculturii. În uh, ceea ce privește prețurile uh, constante, se propune um, o încercare a găsirii unei singuri, unei singure variante de prezentare a acestora și Colegul nostru iar uh, mai subliniază și că reforma PAC trebuie să se facă prin debirocratizare pentru fermieri și că astfel ar putea să aibă mai multe venituri. Domnul Iar se bucură să primească amendamente în cadrul procedurii acestui raport și vă mulțumește pentru atenție și pentru faptul că l-ați ascultat prin vocea mea. Vă mulțumesc. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Prosiłbym, żeby pierwszy... Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul uh, raportorilor din umbră, în primul rând, în această dezbatere. Aceștia au uh, luat parte la munca de pregătire a raportului în numele grupului. Doamna Morin, în primul rând. N-am să impun uh, limite de timp. Deocamdată suntem bine cu timpul, dar să vedem ce se mai întâmplă mai târziu. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru o muncă de calitate excelentă. Am menționat de foarte multe ori că avem multe preocupări legate de următorul CFM. Ne trebuie niște cifre clare. Este primordial să se facă toate uh, Uh, calculele dinainte, astfel încât să se țină cont de inflație și să se facă și o revizuire la mijlocul um, perioadei a um, CFM-ului. Eu sunt um, îngrijorată în mod deosebit de scăderea de la al doilea pilon, pentru că PAC are într-adevăr un rol primordial pentru sectorul agricol, trebuie să-i sprijinim pe agricultori, dar e importantă și pentru toți actorii de dezvoltare rurală. Și mm, cred că această preocupare trebuie să fie mm, partajată de întreaga comisie. Dacă nu susținem mm, locurile de muncă, investițiile, accesibilitatea zonelor rurale, la noi la țară o să fie un deșert de a, și avem o responsabilitate în acest sens. Deci mă opun unei uh, tăieri drastice la pilonul 2. Uh, în ceea ce privește resursele proprii, vreau să, bineînțeles, să se uh, să, să fie alimentat bugetul cu resurse noi, dar să fie vorba de bugetul agricol care să permită o susținere a actorilor pe um, o perspectivă mai durabilă. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină dintre raportorii din umbră? Se pare că nu, așa că uh, trec la următorii membri. Nu, domnul Huite Maurea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori și eu să-i uh, mulțumesc uh, raportorului pentru uh, Uh, acest document. Bineînțeles că este unul dintre cele mai uh, importante subiecte pe care le discutăm în acest mandat, chiar și în următorul, și trebuie să fim foarte atenți cum tratăm această chestiune. Și să vedem clar cum cheltuim banii. Trebuie să vedem de asemenea care sunt nevoile agricultorilor. Când discutăm cu agricultorii și mulți dintre colegii noștri chiar sunt agricultorii ei înșiși, ei bine, dacă îi întrebăm pe agricultori ce doriți cu adevărat, aceștia aduc trei subiecte în mare. În primul rând, vor ca munca lor să fie uh, valorificată. Ei lucrează cu natura, o conservă și vor să facă tot ce le stă în putință să continue lucrurile în acest fel și vor să fie recompensați pentru uh, banii, milioanele pe care uh, îi uh, cheltuiesc pentru a îmbunătăți condițiile de meniu. De asemenea, uh, ei vor să um, treacă această um, practică generațiilor următoare și vor de asemenea să trăiască bine ca agricultori. Și Aici se pune problema. Veniturile de la, pentru agricultori trebuie să vină de la guverne, de bani de la Bruxelles sau n-ar trebui să le dăm uh, agricultorilor posibilitatea să obțină veniturile de pe piață prin vânzarea de produse. Cred că este o întrebare pe care trebuie să o tratăm și noi în Parlament și trebuie să avem legislație care să le permită agricultorilor să nu fie atât de dependenți de uh, sprijin direct uh, pentru venituri și să uh, poată să obțină mai multe venituri de pe piață. De asemenea, vedem că există politici diferite în funcție de regiuni și se pare că este un fel de curs a armării pentru um, sprijinul direct, pentru venituri. Trebuie să ne gândim să că într-adevăr acest tip de sprijin chiar îmbunătățește um, competitivitatea fermelor, exploatațiilor. Știu că sunt tot felul de um, probleme legate de um, prețuri, de costuri față de, să spunem, state terțe și trebuie să tratăm acest subiect, dar trebuie să ne gândim cum să cheltuim banii care sunt alocați situație în CFM. Dacă avem, nu știu, o linie narrativă bună pe care să le putem partaja prietenilor noștri, cetățenilor noștri, alegătorilor noștri, atunci sigur va exista o mai mare disponibilitate de a se aloca mai mulți bani pentru politicile agricole. Deci, cam asta ar fi uh, linia generală a poziției uh, noastre, a grupului ALDE. Noi considerăm că trebuie să avem uh, o finanțare adecvată pentru politicile agricole și să avem o discuție bună care să ducă la un pac bun care să poată fi explicat alegătorilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Proszę Państwa, pozwólcie, że skorzystam Doamnelor și domnilor, vă rog, permiteți-mi și mie să iau cuvântul în calitate de președinte al comisiei și vreau să fac legătura cu uh, afirmațiile foarte interesante ale antevorbitorului. Mm, și noi, ne-am, bineînțeles, cu toții ne-am întâlnit cu agricultorii noștri și, bineînțeles, s-a pus problema a ceea ce ce înseamnă până la urmă finanțare adecvată până la urmă? Ce e adecvat la dumneavoastră în țară? Sau ce e finanțare uh, adecvată în Polonia sau într-un alt stat? Sau chiar, nu știu, o ce înseamnă finanțare adecvată în nordul Italiei? Pentru că, bineînțeles, cu toții ne dorim să avem o agricultură la nivelul celei din țările de jos, Um, la dumneavoastră în țară este un nivel foarte ridicat, dar e nevoie de timp pentru un astfel de progres. Deci, agricultorii um, ne spun, dați-ne um, niște condiții stabile, uh, permiteți-ne să ne facem singuri banii, nu vrem pomană, dar vrem o ocazie să câștigăm și noi bani. Însă, trebuie să fim foarte atenți, să vedem ce se întâmplă în lume, în general. Ați vorbit despre această cursă a înarmării. Adesea, um, niște acorduri comerciale bilaterale între anumite state au un impact mai mare asupra agricultorilor noștri decât are PAC. Cu acestea vă mulțumesc pentru atenție uh, și vă mulțumesc pentru afirmațiile pe care le-ați făcut și acum dau cuvântul mai departe Știm că lucrează raportorii noștri la amendamente, astfel încât să avem um, dispoziții mai clare. Acum, domnul Loazo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să subliniez că, contrar a ce s-a afirmat la primul punct, PAC, din păcate, nu ne asigură securitatea alimentară și, cu atât mai puțin, suveranitatea alimentară. Cum se poate uh, că, ca noi să negociem tot felul de acorduri de liber schimb care ne periclitează uh, fermierii, uh, know-how-ul nostru um, în condiții complet neclare. Pe de altă parte, agricultorii noștri trebuie să respecte norme foarte stricte, pentru că altfel sunt sancționați. Um, până la urmă, vrem să avem un buget care să nu scadă și Comisia tot vorbește dar, despre finanțare, dar pe teren nu se văd rezultatele. Uh, până la urmă e vorba de constrângeri administrative care um, împovărează agricultorii noștri. Aceștia vor, în primul rând, bineînțeles, să fie plătiți la prețul corect. Acesta, până la urmă, este fondul discuției. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Oazo. Acum dau cuvântul vecinului dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avizul Comagri uh, sprijină păstrarea bugetului pentru PAC și plățile pe cei doi piloni. Aceasta este și poziția noastră clară. În aviz se regretă faptul că nu se îmbunătățesc lucrurile um, în caz de criză. Um, noi susținem acest aviz. Comisia spune că um, la agricultură. Uh, sigur, sunt tot felul de consecințe negative ca urmare a unor decizii politice, cum ar fi Brexit uh, și Reducerile până la urmă variază în funcție de diferiți parametri. Se utilizează o comparație uh, Uh, și se pare că, de fapt, sunt două metode de calcul pe care le folosește Comisia, ceea ce uh, noi regretăm. De asemenea, noi regretăm și faptul că există aceste reduceri drastice la al doilea pilon din PAC, asta dorește Comisia, și reamintesc că acest al doilea pilon apără investițiile și ocuparea în zonele rurale care deja sunt foarte afectate de deșertificare. Deci, noi sprijinim acest aviz, dar uh, ne gândim că s-ar putea să nu fie foarte mult urmat de celelalte comisii și de Consiliu și chiar de către comisie care deocamdată pledează pentru o scădere a bugetului agricol pentru Europa. Vă mulțumesc. Pani poseu Aguilera. Doamna Aguilera, vă mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, voiam să uh, vorbesc cu domnul uh, Linz, uh, în numele domnului Iar, să spun că raportul pare corect, dar mm, e nevoie să fim un pic mai beligeranți, având în vedere că suntem o comisie afectată de o scădere bugetară importantă. Unii consideră că aceasta e mai puțin dramatică, alții o văd ca mai dramatică, dar până la urmă cred că majoritatea suntem de acord că nu Uh, ar trebui să um, să fim așa de uh, blând, să avem un pic mai, mai mult spirit beligerant în ceea ce privește aceste reduceri. Sunt de acord cu um, propunerea de favorizare a uh, unei reforme de, a resurselor proprii și de asemenea să se gândească la posibilitatea creșterii uh, contribuțiilor statelor membre. Cred că acest lucru trebuie să apară în uh, raport. Da, resurse proprii, pledăm pentru acest lucru, dar și pentru posibila uh, includerea unor resurse mai mari din partea statelor membre. Uh, și um, uh, raportarea noastră din umbră a spus pe bună dreptate că este foarte important uh, al doilea pilon, acolo sunt reduceri mari și de asemenea trebuie să menționăm faptul că nu ne convine faptul că FEADER a fost scos din regulamentul privind fondurile structurale, cel puțin aceasta este părerea mea. Cred că această coordonare între fondurile structurale ar putea să fie pierdută. Ar putea. De asemenea, am menționat acest lucru și în amendamente, dorim să se menționeze faptul că e nevoie de resurse pentru chestiunile de mediu și sanitare, dar și să se menționeze acordurile comerciale. Au mai fost uh, menționate acestea și de antevorbitori. Acordurile comerciale uh, favorizează sectorul exportator, dar um, adesea nu favorizează modelul de producție um, opuse, spunem, uh, și credem că acest lucru ar trebui să apară în cadrul bugetar. Um, o să aduc um, amendamente pentru a putea îmbunătăți acest aviz al Comisiei. Și um, mi s-a părut foarte interesant ce a spus domnul Huitema cu privire la atitudinea noastră, dacă o să tot uh, pledăm pentru sprijinul pentru venit direct sau dacă nu cumva o să lăsăm agricultorii să-și lase, să-și obțină veniturile de pe piață. Da, este o dezbatere foarte uh, interesantă, fără îndoială. De asemenea, să vorbim despre banii pentru politica agrară, avem și o um, reformă în acest sens, să vedem unde ar trebui să fie alocați uh, banii acestea. La sprijinul pentru venit sau dacă nu cumva ar trebui să lăsăm să existe creeze mai multă încredere în piață. Cu siguranță este foarte interesantă dezbaterea, dar cred că modelul actual din propunerea comisiei um, nu știu dacă va, ne va ajuta în acest sens. Cred că mai, de, mai um, uh, degrabă va trebui să ne adaptăm la uh, situația din fiecare stat membru. Oricum, ce spunea colegul nostru este foarte interesant pentru că uh, Eh, toată munca aceasta pe care o facem aici ar fi în sensul ca într-o zi eh, piața să poată să îi mm, recompenseze cum trebuie pe agricultori. Eh, către asta trebuie să aspirăm în orice caz. Mulțumesc. Vă mulțumesc, vă rog să nu depășiți timpul, așa cum a făcut-o doamna Aguilera. Domnul Agnew. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sper că o um, să-mi o să permiteți un pic, pentru că nu apare chiar pe agenda. Data trecută am spus că o să merg în Spania, uh, cu asta de nord, și că vreau să merg la o exploatație agricolă de acolo. Și colega noastră, doamna Garcia, m-a, um, um, s-a oferit să-mi, să facilitez această vizită. Și am fost în Spania, mi-a fost un pic greu să găsesc ferma. Am ajuns până la urmă, am văzut un, uh, un tânăr uh, care stătea pe stradă, uh, speram să vorbească um, engleză, dar nu numai că vorbea engleză, ba chiar părea să știe cine sunt. Văzuse poza în ziarul local. Mi-a spus că, de fapt, era acolo um, doar o lună pe an și în restul timpului lucra aici la Bruxelles ca lobbyist. Uh, m-am dus la uh, ferma respectivă, era una foarte bine gestionată, creștea tauri uh, care sunt de reputație internațională și m-am bucurat foarte mult să pot să merg să văd această uh, exploatație. Dar dacă tot vorbim despre bani, unde se duc? Uh, uh, acest fermier și-a pierdut unul dintre fii într-un accident agricol acum 15 ani și aceste cazuri sunt din ce în ce mai dese. În Regatul Unit uh, sunt din ce în ce mai puțini agricultori și uh, există o creștere a accidentelor pe de altă parte. Dacă e să cheltuim banii cumva, e bine, un astfel de domeniul este vital. Problema securității, a siguranței în ferme este esențială. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc lui Esther. Podnosił pan tak ważne, podnosił pan tak ważną sprawę, że myślałem, że... Într-adevăr, ați ridicat -o, un subiect foarte important. Credem că veți vorbi chiar mai mult despre asta. Doamna Sandra. Bueno, yo antes... Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să vă spun că mă opun reducerii bugetului pentru agricultură. Dar acestea fiind zise, aș dori să spun de asemenea că ar trebui să se lucreze mai mult pentru a se pune în aplicare niște măsuri politice care să le permită agricultorilor și agricultorilor să fie mai puțin dependenți de ajutoarele publice să poată să trăiască pe deplin de pe urma muncii lor. Și pentru aceasta ne trebuie niște mecanisme ca să avem prețuri corecte. Aceste prețuri să fie menținute pe uh, întreaga activitate agricolă și, de asemenea, mi se pare foarte important să uh, prioritizăm alocarea banilor și în uh, raportul nostru se facă o mențiune în acest sens. De exemplu, să promovăm modele de agricultură și de alimentație pe bază de agroecologie, sprijin pentru primii ani uh, în care o persoană începe o activitate agricolă pentru tine, dar și pentru cei mai puțini tineri care încep o astfel de activitate și să venim cu niște criterii, niște orientări, astfel încât banii publici chiar să fie de folos pentru o agricultură care să fie mai mult în folosul societății, uh, în folosul IMM-urilor, în folosul agricultorilor și agricultoarelor și să nu folosească atât de mult unor întreprinderi care până la urmă trag foloasele de pe urma acestor bani publici care se alocă către agricultură. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Petir. Hvala gospodine predsjedniče na sjednicama Europskog parlamenta. Mulțumesc, domnule președinte. La ședințele Parlamentului European discutăm adesea importanța îmbunătățirii siguranței în Uniunea Europeană. Când este vorba de securitate, apărarea de amenințări din exterior, securitatea pe internet, dar și securitatea energetică. Însă doar aici vorbim despre siguranța uh, lanțului alimentar, a distribuirii alimentelor către populație. Din nefericire, plățile în domeniul agricol sunt sub pragul veniturilor din alte sectoare. Având în vedere schimbarea climei în Uniunea Europeană, am văzut recent că se degradează multe culturi dar de asemenea există practici neloiale, embargoul rus și vedem și o depopulare în zonele rurale. Tăierile bugetului pentru agricultură sunt un pas în direcția greșită, mai ales când este vorba de tinerii fermieri. Bugetul Uniunii reduce sprijinul pentru agricultorii europeni care doresc să muncească în continuare și să continue tradiția. Asta nu e bine și eu sprijin toți pașii explicați de domnul Iar în raportul domniei sale. Mulțumesc! Doamna Katainen, mulțumesc! Sunt total de acord cu raportorul și antevorbitorii mei. Politica agricolă comună are nevoie de o finanțare mai uh, puternică din partea Uniunii în viitor și trebuie ca această finanțare să fie menținută la același nivel. E vorba de siguranța alimentară, singurața ecologică, răspunsul la schimbările climei și e vorba și de competitivitatea Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să menținem securitatea alimentară și securitatea energetică și stabilitatea în Uniunea Europeană. Astfel, tăierile bugetului pentru agricultură vin împotriva obiectivelor ambițioase pe care le-am setat. Și putem să găsim și soluții de finanțare la nivel național. Este clar că agricultorii europeni se așteaptă să aibă un venit uh, mediu de pe urma fluctuațiilor prețurilor și catastrofelor naturale. Este încă nevoie de subvenții în acest domeniu și pe viitor. Mulțumesc! Domnul Rupe, mulțumesc, domnule președinte. Cred că am avut uh, suficientă vreme să analizăm propunerile comisiei și am avut o oportunitate foarte bună să discutăm și cu agricultorii de la nivel local, să călătorim, să vedem ce se întâmplă, care sunt așteptările lor și ce putem și noi să facem la rândul nostru ca să ne asigurăm că viitorul agriculturii este luminos și că putem să atragem tineri agricultori. Trebuie să fim consecvenți până la urmă. Dacă la ședința în plen spunem că nu vrem să tăiem fondurile, trebuie să rămânem la această poziție. Și toate provocările, toate dorințele noi trebuie să fie finanțate de statele membre sau să fie reduse, pentru că astfel uh, nu avem încotro. În ceea ce privește pilonul al doilea, vrem cu toții zone rurale viabile în Uniunea Europeană. Acum avem tăieri de 25%. Ce se va întâmpla cu zonele rurale dacă tăiem fondurile în acest domeniu important? Banii din pilonul al doilea sunt folosiți pentru programul LIDER și pentru finanțarea agricultorilor care au câștigat deja ceva experiență. Apoi, în ceea ce privește uh, dezastrele naturale, și aici uh, avem probleme. Anul trecut uh, au existat probleme cu precipitațiile, um, au fost inundații, anul acesta am avut secetă și aceste lucruri vor fi discutate și mâine, dar aceste aspecte trebuie să fie reflectate în propunere. Agricultorii pierd cam 20% anul acesta din cauza acestor uh, catastrofe. Anul viitor mai pierd 20% și ajung astfel într-o situație disperată. Dacă vrem ca Europa să aibă alimente suficiente și de calitate, trebuie să luăm măsuri și sunt de acord cu uh, antevorbitorii mei, trebuie să vorbim și despre prețuri, pentru că dacă nu facem asta, cu cât îi sprijinim mai cu cât acordăm mai mult sprijin, uh, fermierii vor avea de câștigat. Altfel, marile companii vor uh, câștiga. Trebuie să stabilim niște praguri de preț să ne asigurăm că agricultorii beneficiază de sprijin suficient. În plus, Trebuie să înțelegem că toate țările trebuie să fie competitive și e nevoie de convergență în următoarea perioadă. Mulțumesc! Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc raportorului, domnul Peter Iar. Cred că astăzi ar trebui să ne axăm pe apărarea bugetului. Bineînțeles, trebuie să vorbim și despre modul cum sunt cheltuiți banii, însă dacă nu avem banii, nu putem să discutăm distribuirea lor. Pentru mulți din agricultorii pe care am întâlnit vara asta, plățile din partea PAC este, sunt singurele plăți sigure, restul este nesigur din cauza problemelor cu recolta, schimbărilor uh, climei și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că ei vor primi în continuare sprijinul acesta din partea PAC. Mâine vom discuta efectele um, vremii și posibilele efecte ale vremii din această vară, secetă și așa mai departe. Ar trebui să pledăm pentru o creștere a bugetului, de fapt. Aceste tăieri nu sunt bazate pe nevoile sectorului, ci pe 3-4 factori. Unul ar fi uh, potențialele consecințe ale Brexitului, al doilea creșterea uh, altor zone, inclusiv migrație, apărare și securitate, și apoi faptul că unele state sunt uh, reticente să contribuie mai mult la buget. Cred că ar trebui să punem din nou presiune pe statele membre și, de asemenea, să susținem că um, alte politici nu trebuie finanțate prin tăieri din uh, politica agricolă comună și Ian Huitam a avut uh, observații interesante. Sunt de acord, însă piața nu funcționează așa cum ați sugerat. Și persoanele cu care am vorbit vor spune că va exista o deflație uh, la prețul uh, alimentelor și prețul, costul va fi suportat de producător. Cred că lucrurile s-au schimbat puțin de când am luat noi vacanță și ar trebui să creștem uh, presiunea din partea comisiei noastre să ne asigurăm că bugetul va fi sporit și apoi să dezbatem cum să distribuim aceste fonduri, însă întâi să ne asigurăm că le avem. Mulțumesc! Pewnie ten sposób dyskusji będzie przebiegał w czasie kampanii Cred că așa vor continua discuțiile noastre în timpul campaniei electorale. Acum uh, suntem în etapa în care lucrăm la buget, însă vă rog să țineți minte că această discuție va fi reluată mai târziu. Mulțumesc. Am avut parte de multe discuții în țările de jos pe marginea acestui uh, subiect și cele spuse de colegul meu, Ian Huitema, a fost, au fost deja subliniate și de autoritățile din țara mea. Însă, dacă vorbim despre agricultori și despre noul acord climatic și costurile și măsurile uh, serioase ce trebuie luate când vine vorba de securitatea alimentară, sănătatea animalelor și așa mai departe, avem standarde înalte. Dar trebuie să știm sau fermierii trebuie să știe dacă pot să păstreze acest pământ care face parte din contextul rural. Există și companii multinaționale cu mii de porci sau vaci și care operează la o scală mult mai mare decât uh, fermele unor familii. Și sprijinul oferit de noi este foarte important pentru aceste ferme mici. Trebuie să privim lucrurile și din de cealaltă parte. În țările de jos uh, au existat pagube cauzate de secetă, și um, micile exploatații au plătit de 3-4 ori mai mult pentru furaje. Și de multe ori um, am avut uh, discuții și cu reprezentanții din domeniu, din Statele Unite, care ne-au spus că trebuie să sprijinim fermierii, dar apoi nu am putut să facem nimic. Bineînțeles, nu știm ce bani vom avea disponibili. Vorbim de 14-15% toți politicienii, toți uh, șefii de stat vin cu propriile proiecte și spun că nu ne permitem să facem aceste reduceri. Eu uh, susțin foarte mult poziția lui Peter Iar și a PPE pentru că trebuie să știm ce pași să luăm, în, să facem în continuare. trebuie să ne uităm la ansamblu și la uh, distribuția lanțului alimentar și la acordul climatic și să nu lăsăm bugetul doar la mâna oamenilor politici în Parlamentul European aceasta e o discuție importantă. Ce dorim pentru viitor? Că totul depinde nu doar de situația uh, mediului rural, ci și de industrie în general. Și altfel ne vom pierde competitivitatea. Mulțumesc. Domnul Buda. Sigur, cu toții ne dorim să avem un uh, buget cât se poate, uh, mă rog, de mare. În același timp, înțelegem că există posibilitatea ca el să fie redus. În același timp, ținând cont de provocările pe care le avem în sectorul um, agricol, cred că soluția cea mai la îndemână, și aș putea spune una dintre puținele soluții, este aceea de a face presiune pe statele membre să crească contribuția la bugetul Uniunii, pentru că altfel nu vom avea de unde să punem acești bani în uh, dreptul uh, sectorului agricol. Domnule președinte, a spus o întrebare extrem de interesantă. Ce este finanțarea adecvată sau care este finanțarea adecvată pentru sectorul agricol? Este, dacă vreți, o întrebare similară cu ce a fost prima dată, oul sau găina. Eu cred că această finanțare adecvată trebuie să um, o înțelegem cu toții, pe de-o parte, ca fiind acea sumă necesară pentru fermier ca să aibă un trai decent, pentru că până la urmă uh, despre asta vorbim, fermierul să aibă un trai decent cu tot ce înseamnă asta, uh, acces la uh, sănătate, acces la, la învățământ, acces până la urmă la o pensie rezonabilă și la un concediu rezonabil, pe de o parte, și pe de altă parte trebuie să introducem în ecuația discuțiilor noastre și ceea ce înseamnă interesul consumatorului. Și anume ca acesta să aibă acces la produse uh, de calitate și în același timp, sigur, la prețuri accesibile. Și acum ajungem la plățile directe, pentru că toții uh, antevorbitorii au spus, da, Plățile directe sunt până la urmă o curea de, uh, sau centura de siguranță pentru fermieri, însă eu aș merge mai departe și aș spune nivelul acestor plăți directe. Pentru că noi cei din statele din estul Europei avem un nivel al plăților directe care chiar dacă ele sunt sigure, de foarte multe ori nu asigură supraviețuirea fermierului în spațiul public. De ce? Pentru că nivelul acestora este mult mai, uh, mai redus comparativ cu alte state și, stimați colegi, vă spun cu toată responsabilitatea, nu uitați că suntem actori pe aceeași piață unică. Prețul la kilogramul de carne este la fel și în România și la fel și în Germania, doar că în România se produce mult mai, mult mai greu și în România avem aceste subvenții mult mai mici. Și adică la final, practic, fermierului îi rămân mult mai puțin bani pentru uh, investiții și chiar să supraviețuiască. De aceea cred că este foarte important să înțelegem că această echilibrare a plăților directe uh, este necesară pentru a menține până la urmă sectorul agricol peste tot în Uniunea uh, Europeană. Este foarte importantă prevederea de la articolul 7 a colegului nostru Peter Iar, care a făcut o muncă excelentă, uh, când se raportează la ceea ce înseamnă posibilitatea de a se folosi, uh, mă rog, resurse financiare pentru rezervă în situații de criză. Și aici poate trebuie să ne gândim ce înseamnă această chestiune cu, sau să definim situațiile de criză, pentru că din spațiu public am înțeles că României, de exemplu, în momentul de față, nu s-ar putea aloca resurse financiare pentru a controla, uh, contracara efectele peste porcine africane și, stimați colegi, România în momentul de față trece printr-o situație dificilă legată de pesta porcină africană. Uh, este o boală care este purtată în principal de porcii mistreți, care este foarte greu să-i stăpânești pe granița cu, uh, cu Ucraina. Și am înțeles că în momentul de față nu a existat această posibilitate de uh, compensare a pierderilor, în condițiile în care avem sute de mii de porci în momentul de față care sunt sacrificați. Și aici cred că trebuie să uh, gândim aceste mecanisme astfel încât să putem să prevenim, pe de-o parte, răspândirea acestei uh, boli foarte, foarte grave și la nivelul, Uniunii, și la nivelul altor state din Uniunea Europeană, în același timp, sigur, să fie pentru fermierii care au făcut sau care au crescut porci o centură de siguranță care să le permită mai departe um, reorientarea sau rămânerea pe piață. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, raportor la documentul pentru planurile strategice uh, pentru mm, uh, PAC și aș fi dorit ca în acest document care se referă la CFM să avem niște dispoziții mai bune asta ne-ar fi plăcut, dar e foarte greu să iei decizii tehnice și politice când ai o margine atât de mică și, de fapt, negativă. Ehm, reducerea principală este cea legată de dezvoltarea rurală și este foarte însemnată. Statele membre au deja probleme de depopulare a zonelor rurale. Ehm, deja populația se concentrează în ehm, zonele uh, urbane și partea aceasta de dezvoltare rurală ar fi fost mult mai eficientă dacă ar fi avut uh, fonduri suficiente. Eu înțeleg că avem scenariile acestea cu Brexitul și scenariul în care statele membre nu se hotărăsc să uh, dea mai mulți bani atunci Comisia Europeană trebuie să ia decizii care să se refere la aceste reduceri, dar trebuie să găsim resurse uh, Uh, proprii. Îl sprijin pe domnul Iar în acest sens și uh, insistăm ca statele membre să vină cu un buget mai mare. Dacă vrem uh, uh, politici uh, coerente, trebuie să avem și un buget pe măsură. Că despre problema pieței, acest subiect, acordurile politice și comerciale pe care le încheiem uh, nu lasă piața să mm, uh, funcționeze cum trebuie. Așa că dacă noi luăm decizii politice ca Uniunea Europeană care ne duc să ne obligăm uh, agricultorii să joace cumva cu handicap, atunci uh, trebuie să revizuim clar primul uh, pilon. Dacă luăm uh, bani um, de la primul pilon pentru rezolva de criză, asta nu rezolvă lucrurile. Bun, înțeleg uh, reducerile, înțeleg situația, înțeleg orizontul financiar, dar trebuie să ne gândim și la realitatea agricultorilor. Așa că eu um, um, o să lucrez împreună cu toți cei care uh, participă la acest raport, însă lucrurile sunt dificile. Dacă nu avem un CFM coerent, o să fie foarte greu să avem acorduri politice pentru cele două uh, documente care se referă, se referă la reforma PAC. Mulțumesc. Domnul Danta. Vă mulțumesc, domnule președinte. S-au spus foarte multe lucruri deja. Aș dori doar să vă amintesc că toate studiile indiferent de ce cred unii din această sală, arată ce sunt ajutoarele PAC. Majoritatea uh, agricultorilor nu ar avea de fapt dreptul la ele, iar condițiile meteo din acest uh, an, din mai multe țări, arată cât de important este să avem o PAC puternică, o PAC care să arate cu adevărat ca o plasă de securitate, de siguranță și care aceasta trebuie să fie abordarea noastră pentru următorii ani. În ceea ce privește venitul, uh, trebuie să se facă mai ales prin susținerea prin pilonul 1. S-au făcut anumite propuneri bugetare de către comisie și va trebui uh, ca șefii de stat și uh, de guverne să fixeze nivelul de venit pe care trebuie să-l aibă Europa din partea statelor membre în ceea ce privește pacul pe următorii ani. Cred că avizul pe care l-au pregătit colegii noștri e foarte bun. Poate că ar trebui să fie un pic mai dur pentru ca să fie auzit nu numai în Parlamentul nostru, unde cu siguranță vom avea dificultate să găsim uh, un consens și să fim ascultați de către Comisia pentru Bugete, dar eu zic că noi ar trebui să fim și antena care să transmită ce probleme avem în teritoriu, în acest domeniu, către șefii de stat și de guverne. Aceste vor fi amendamentele pe care le vor depune, voi depune eu. Eu zic că este absolut necesară o rezervă de criză care să fie absolut independentă. A devenit indispensabil să avem așa ceva în ziua de astăzi. Am văzut în uh, cadrul programării actuale că, până acum, Comisia nu a reușit să deblocheze rezerva de criză pentru că statele membre, ministerele care se ocupă de buget, n-au vrut să bage mâna în buzunar decât dacă luau din primul pilon. Și această logică nu face decât să ne dea nouă cu stângul în dreptul. Pentru că nu numai agricultorii sunt în dificultate, pentru că nu avem destul în primul pilon, dar mai tragem din el și pentru ca să alimentăm rezerva de criză. Totuși, să învățăm din crizele și experiențele din acești primii patru ani ai programării pentru ca să tragem concluziile corecte. Mulțumesc foarte mult, domnul Flanagan. Mulțumesc, Flanagan. Mulțumesc, sper că toată lumea a avut o vacanță frumoasă dacă căutăm bani pentru orice proiect, fie pentru ca să facem o afacere, să construim o casă, oamenii care, cărora le cerem banii trebuie să știe pentru ce îi folosim și acesta mi se pare foarte surprinzător, pentru că, de exemplu, vicepreședintele a spus că nu trebuie să discutăm despre cum îi cheltuim uh, până când o să avem o finanțare o fin- uh, sigură. E o nebunie, pentru că, tocmai pentru că banii sunt cheltuiți uh, așa, ei se află sub presiune politică și acesta este motivul pentru care unii din acest parlament și din comisie consideră că vor putea să scape mutând banii de unde sunt acum către apărare sau către alte domenii de cheltuieli oricine care se duce în fața Comisiei pentru Control Bugetar și m-aș uh, bucura dacă doamna McGuinness s-ar duce la Comisia pentru Control Bugetar și ar asculta un pic ce se vorbește acolo, n-ar mai fi surprinsă că, de exemplu, comisii încearcă, comisarii încearcă să taie bugetul pentru că tot timpul se spune că este imposibil să se uh, întoarcă acești bani către europeni, că banii continuă să meargă poate la Larry Goldman sau la Regina sau mai știu eu unde, ca cum e la mine în țară, unde avem pe de o parte unul care ia 1000 de euro pe hectar, în timp ce un concurent ia nimic și e concurentului direct. Deci eu cred că noi acum căutăm să avem mai mulți bani, dar trebuie să discutăm și cum îi cheltuim. Dacă vă duce la o bancă și ați cere bani fără să spuneți de ce uh, vă, vă trebuie banii, uh, cred că nu v-ar da nimeni bani. Eu cred că și cetățenii vor să știe cum vor fi cheltuiți acești bani. Am auzit pe unii spunând despre o creștere a contribuțiilor. Eu zic că uh, eu, ar fi mai bine, de exemplu, să uh, ne întâi astupăm uh, gaura din buzunare înainte să cerem mai mulți bani de la europeni. În momentul de față, noi tratăm fermierii așa cum tratează SUA anumiți prizonieri cu tortură prin apă. Încercăm să-i ținem în viață, dându-le câte un pic de, din bani, dar după aceea ei de fapt nu pot să reziste cum trebuie cu aceste fonduri. Dacă vrem să fim credibili, trebuie mai întâi să vedem ce se întâmplă cu acest buget. Altceva care mă deranjează la creșterea contribuțiilor. Irlanda este o țară neutră. Ce garanție am eu ca cineva care susține acest statut de neutralitate, dacă eu cer, uh, pentru o, cer o creștere a contribuției uh, din partea țării noastre ca să vină la fermier, ce garanție am eu că nu vor fi folosiți acești bani pe altceva? adică, de exemplu, pe proiecte din apărare sau pe diferite alte proiecte care se pierd mai degrabă, în care mai degrabă se luptă decât se hrănește. Cred că va trebui să aveți putere de convingere ca să puteți să cereți mai mulți bani. Pe noi nu o să ne convingeți în Irlanda pentru că noi vrem alimente, nu vrem bombe, că am avut destule din acelea. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnul Bogovici. Uh, Tudi sam se strinjam da e potrebno najprej... Mulțumesc. Sunt și eu de acord că trebuie mai întâi să ne asigurăm uh, că avem un nivel decent de finanțare. Membrii NATO din Uniunea Europeană sunt de acord că e nevoie de 3% din PIB pentru securitate, dar când e vorba de uh, finanțarea bugetului european avem o problemă și cu 1,3%, așa cum s-a văzut în rezoluția Parlamentului European. Iată de ce acești 3% din PIB care sunt alocați în momentul de față pentru securitatea alimentară este de șapte ori mai puțin, sunt de șapte ori mai puțin decât securitatea, cei pentru securitatea militară. Altă chestiune importantă, reducerea din pilonul al doilea. Pilonul al doilea este cel care asigură că zonele rurale sunt uh, atractive, că oamenii vor să, lucr- să lucreze și să locuiască acolo, că sunt populate, că sunt digitalizate și că tinerii nu vor să plece din ele și se implică în agricultură. Cred că dacă reducem fondurile din acest pilon, vom transmite un semnal greșit. Dacă noi nu oferim o condiție, condiții de viață interesante, incluzând aici banda largă și infrastructură de diverse tipuri în zonele rurale, dar și educație și uh, asistență socială, tinerii nu vor rămâne în zonele rurale și le vor depopula. Eu voi face tot posibilul în proiectul Smart Villages, uh, sate inteligente, să dezvolt aceste uh, etape de care vorbesc și sper ca multă lume să mă ajute aici și sper ca cei care sunt responsabili cu bugetul să fie mai generoși și mai realiști atunci când e vorba de fondurile pentru agricultură și ca măcar să rămânem la nivelul pe care l-am avut până acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Zoană. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, domnului Rab excelentă. Uh, Aș vrea să spun că sunt extrem de îngrijorată pentru scăderea pilonului 2. Și de ce spun acest lucru? Sunt țări care, de, care au mare nevoie de acest pilon, pentru că au mare nevoie în continuare de investiții în agricultură, au mare nevoie de forță de muncă și am să leg această îngrijorare a mea cu pilon, scăderea pilonului 2 cu plățile directe. Uh, Desigur, uh, știm foarte bine că plățile directe nu sunt egale în toate statele membre ale Uniunii Europene, deși avem aceleași costuri de producție, pentru că benzina costă la fel, pesticidele costă la fel, etc. Și am să leg iarăși uh, nivelul plăților directe care, din punctul meu de vedere, apropo de sintagma Uniunii Europene, unitate în diversitate, ne trebuie egalitate așa cum un fermier francez se poate descurca cu subvenția dublă pe care o primește un fermier român, um, um, de fapt vreau să spun că un fermier francez are o subvenție dublă față de fermier român și totuși ambii supraviețuiesc. Dar este foarte clar că fermierul român nu poate să fie un real concurent față de fermierul francez. Și nu vreau să vorbesc doar despre Franța, dar este o chestiune uh, care este o problemă care se pune la nivelul tuturor statelor membre și atâta timp cât costurile de producție sunt egale, mi se pare normal și corect ca și subvenția acordată fiecărui agricultorului din fiecare stat membru să fie egală. Pe de altă parte, vorbim despre locurile de muncă. Uh, știm foarte bine că și România, dar și celelalte state membre ale Uniunii Europene se confruntă din ce în ce mai acut cu problema depopulării zonelor rurale. Dacă noi tăiem din pilonul 2, desigur, vom tăia exact de acolo de unde ne doare cel mai tare, locurile de muncă, depopularea zonelor rurale. Nu vom mai avea bani să oferim condiții corecte, civilizate, tinerilor să se mute, să-și formeze familii în zonele rurale. Pe de altă parte, discutăm despre dorința de a nu crea dependența agricultorilor de plățile directe dar vreau să ne uităm foarte atenți și să vedem și, să, uh, și bineînțeles să poată să și obțină veniturile de pe piață dar vreau să ne uităm foarte atenți să vedem că această piață se confruntă cu o concurență neloială din partea produselor importate din statele terțe Uniunii Europene. Avem cu toții în alimentări și în magazine uh, produse din China, produse din Ucraina, produse din Brazilia, produse produse agroalimentare care în mod surprinzător sunt de multe ori mai ieftine decât produsele uh, agricultorilor noștri din uniunea europeană pentru că nu știu dacă aceste state terțe respectă acele standarde de producție ex exigente pe care le respectă agricultorii europeni și care desigur determină creșterea costurilor de producție. Uh, nu în ultimul rând aș, uh, sunt de acord cu colegii mei trebuie neapărat să avem grijă uh, de rezerva de criză. Avem nevoie de această rezervă de criză și trebuie să avem mare grijă cum o reglementăm, pentru că sunt situații unde avem nevoie să accesăm aceste, uh, această rezervă de criză și nu putem. Iar cazul României de astăzi, care se confruntă cu problema pestei porcine africane, este elocvent în acest sens, pentru că nu reușim să activăm această rezervă de criză pentru a putea despăgubi agricultorii care sunt obligați să sacrifice porci, porcii din cauza acestei boli, care a cuprins, din păcate, astăzi și România, dar desigur de câțiva ani de zile și celelalte state membre s-au confundat cu această problemă. Vă mulțumesc. Madame Ribeiro. Da, Doamna Ribeiro, mulțumesc, domnule președinte. Deja am spus și colegilor că eu sunt împotriva acestor reduceri în următorul buget pentru agricultură și eu apăr faptul că măcar un minim buget uh, pentru agricultură ar trebui să existe. În vederea acestei uh, ținte, ar trebui să menținem bugetul așa cum este acum. Însă toate constrângerile bugetare din cauza Brexitului, având în vedere și nevoile care au apărut în domeniul apărării, se cere o creștere a participării din partea statelor membre. Este absolut imposibil să avem acum o reducere în agricultură la ajutoarele pe care le dăm fermierilor. E vorba de o responsabilitate care le revine mai ales statelor membre, iar Comisia ce dorește să facă este să reducă banii din al doilea pilon. Nu se poate baza pe statele membre pentru a compensa această diminuare a finanțării pentru că aceasta va crește asimetriile în statele membre și pentru guvernele regionale va fi și mai dificil, pentru că ele nu vor fi capabile să facă fața acestei diminuări. După cum vă spuneam, asimetriile din Europa se vor se vor um, vor crește și deci este absolut important să ținem cont și de regiunile ultraperiferice în acest context. Domnul Hogan, când a fost în Azore, a spus că trebuie să facem mai multe și pentru programul POSEI. Pentru POSEI, însă, noi mizam pe o creștere a bugetului. Dacă vrem cu adevărat să se poată combate problemele pe care le avem din cauza inflației, programul POSEI cu un fond mai uh, larg ar fi necesar, trebuie să fie parte a raportului. Dar, având, uh, dincolo de toate acestea, vreau să-l felicit pe colegul care a lucrat la acest raport, domnul Iar. Frank Belum, uh, șef de unitate de la Digi Agri, are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva comentarii scurte din partea mea. În reuniunea pe care am avut-o pe 10 iulie, am avut deja o prezentare tehnică pe agricultură. Aș vrea să mă limitez la câteva puncte în această dimineață. Unii dintre dumneavoastră au menționat care este contextul în care ne aflăm acum. E important să ținem cont în ce context a fost făcută propunerea CFM. Brexitul, pe de o parte, nevoia de a avea finanțări pentru alte politici, dar în același timp și uh, nevoia de a avea o susținere pentru uh, politica de coeziune și pentru PAC. O susținere mai bună. Comisia a făcut o propunere, deci, uh, o propunere echilibrată, rezonabilă, unde pentru PAC reducerea pe care am propus-o pentru plățile directe este destul de moderată. Pentru majoritatea statelor membre este vorba de o scădere de mai puțin de 3,9% și pentru unele țări este chiar o creștere în ceea ce privește alocațiile, alocările plăților directe. În același timp, propunerea se referă și la nevoia de a merge mai bine în direcția convergenței plăților directe dintre statele membre. Aceasta face parte din propunerea pe care am făcut-o și am inclus aici ideea că am avea o um, acoperire a um, celor 8% din statele care se află sub 90% din media UE, deci o acoperire în proporție de 50% a acestei lacune. Unii dintre dumneavoastră au vorbit despre propunerea Comisiei care ar dori să mențină un uh, nivel adecvat pentru zonele rurale cu o reechilibrare între statele membre și așa este. Avem nevoie de o reechilibrare între statele membre și de aceea avem o propunere de schimbare a ratelor de cofinanțare pentru dezvoltarea rurală. În legătură cu rezerva pentru agricultură și unii dintre dumneavoastră, dar precum și o spune și uh, avizul uh, dumneavoastră, cer mai puțină birocrație. Eu zic că în agricultură avem un exemplu de simplificare eficientă pe care l-am propus. Toată lumea cred că înțelege că sistemul actual este mult prea complicat, nu este deloc simplu de aplicat. Ceea ce am propus acum însă e mult mai flexibil și dorește să garanteze fondurile necesare care să fie mai rapid accesibile, fără intervenții uh, necesare. Propunerea pentru rezerva agricolă are ca scop și să nu trebuiască făcute reduceri la plățile directe pentru finanțări în fiecare, pentru fermieri în fiecare an pentru a finanța această rezervă. Deci mecanismul acesta rollover, care face parte din propunere, ar trebui să fie cel care aduce o simplificare în felul în care sunt uh, alocate aceste fonduri. În avizul dumneavoastră vorbiți și despre non-rambursarea um, financiară după 2020 Trebuie să vedem uh, ideea aceasta ca pe o simplificare. Am fi putut să propunem să continuăm practica actuală, să permitem statelor membre să facă o rambursare și în 2021, dar cealaltă fața a monedei ar fi însemnat că dumneavoastră trebuie să suportați o nouă uh, reducere a uh, fondurilor pentru a putea porni Um, programul uh, din 2021 încolo. Eu zic că e mai simplu, deci, să avem o abordare ca aceasta, care mi se pare mult mai puțin birocratică. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru avizul pe care l-ați redactat. Ne bucurăm de amendamentele care vor veni și cam atât am vrut să spun din partea mea. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, din partea mea, domnul Iar se bucură foarte mult de amendamentele pe care le propuneți. I-am transmis că există foarte multe amendamente, foarte multe comentarii din partea colegilor. Majoritatea s-au exprimat împotriva reducerilor în bugetul agricol eu sunt foarte curios să văd de ce uh, amendamente ne face colegul Flanagan și Hoitema, pentru că aceștia doi cred că au deviat oarecum de la linia generală pe care am auzit-o aici uh, în comisia noastră astăzi. Colegul nostru iar va încerca să formuleze după aceea un compromis care să satisfacă aceste uh, păreri echilibrate care au fost exprimate aici și sperăm ca raportul să aibă de câștigat de pe urma lor. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție, doamnelor și domnilor. Amendamentele se pot depune până pe 31 august la ora 13, 31 august la ora 13. Aceasta este data limită. Dragi colegi, acest uh, punct a fost puțin mai lung decât prevăzusem. Nu am vrut să vă întrerup pentru că este o temă foarte actuală și o temă extrem de importantă pentru elaborarea um, bugetului pe viitor. E vorba de o, un cadru financiar multianual, după cum știm. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru participarea la dezbatere. Mulțumesc deputaților, domnului Iar și domnului Linz, prin uh, pentru reprezentare. Mai avem cam o oră pentru ultimele două puncte și aș vrea să dau cuvântul acum uh, reprezentanților punctului 7 în ceea ce privește impactul uh, unor produse uh, de plastic asupra mediului. Coordonatorii au decis să discutăm despre diminuarea consecințelor negative a produselor de plastic în, asupra mediului înconjurător. Dacă vrem să diminuăm această influență a produselor poluante asupra mediului și mai ales uh, asupra mediului marin, este extrem de important să abordăm problema plasticului. Deșeurile marine de plastic au adus deja consecințe negative asupra ecosistemelor, asupra biodiversității oceanelor, din cauza um, cantităților foarte ridicate. Comisia propune, deci, principii noi pe care să le respecte Uniunea Europeană pentru 10 cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință, care sunt reprezentate foarte mult în uh, deșeurile din mări, E vorba de uh, aceste deșeuri în formă de microplastic mai ales. Trebuie să-i dau cuvântul domnului raportor. Domnule raportor, aveți cuvântul. Iš tikrųjų, manau, kad uh, klausimas labai svarbus ir jis jau pakankamai. Mulțumesc. Acest subiect este foarte important și ar fi trebuit să fie tratat de mult. Noi și, în general, publicul înțelegem că plasticul reprezintă o problemă, o problemă care ține de sănătatea umană, sănătatea animală și aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru propunerea de directivă pe care a făcut-o. Eu cred că e vorba de o legislație foarte bună. Ea stabilește foarte clar ce trebuie să facem și cum am putea uh, să obținem rezultatele pe care le dorim. Din fericire, Comisia nu. Uh, uh, din nefericire, Comisia vorbește doar de microplastic și de impactul asupra mărilor, în timp ce există foarte mult uh, microplastic și care se incrustează în soluri, care ajunge în oceane prin soluri și care este apoi ingerat de către animale, pești și ajunge în uh, corpurile noastre. Aceste probleme nu sunt discutate, din păcate, în directivă, dar pe total directiva este un pas înainte considerabil. Ar putea însă fi îmbunătățit acest text. Am putea să avem o mai bună delimitare a așteptărilor și un rezultat mai concret în urma stabilirii acestora. Plasticul se producea numai în cantitatea de 50 de, uh, mii de tone în, uh, milioane de tone în 1950, când acum avem 300 de milioane de tone. Vă dați seama ce creștere uh, exponențială a cunoscut această materie. Deșeurile de plastic au dus la crearea unor insule de deșeuri și de microplastic în oceane. Acest plastic sau microplastic este folosit deja în cosmetică pentru producerea pastei de dinți pe care o folosim în fiecare dimineață și pe care o clătim și ajunge în um, apele care după aceea ajung în mare, animalele înghit aceste uh, microplastice. Problema majoră este că plasticul este prea ieftin, folosirea sa e din ce în ce mai mare și va crește dacă nu facem nimic pentru a stopa această tendință. Mai ales atunci când e vorba de sănătatea umană, eu cred că ar trebui să subliniem uh, că microplasticul trebuie să fie mult mai bine gestionat. Este nevoie, deci, să avem uh, câteva restricții foarte clare și specifice pentru statele membre, iar uh, pentru statele membre uh, trebuie să încercăm să obținem din partea lor o reducere de mai mult de 50% până în 2025, iar până în 2030 trebuie să se facă o reducere a folosirii plasticului cu 80%. Noi propunem și Comisiei să facă o metodă de calcul, să elaboreze o metodă de calcul pe 3 ani, nu pe 6 ani, pentru că 6 ani este mult prea lung. Avem nevoie de o evaluare interimară pentru ca să ne asigurăm uh, de direcția în care mergem și ce rezultate putem spera de la măsurile pe care le aplicăm. Comisia vorbește de economia circulară și dacă reciclarea va funcționa la fel și folosirea plasticului nu se va reduce, atunci nu vom reuși să atingem obiectivele. Trebuie să vorbim despre economia circulară non-toxică. În cazul unor inundații, secete sau condiții extreme meteo, acestea au un impact asupra procesului de degradare al plasticului. Este realist de aceea să gândim că plasticul își poate schimba proprietățile într-o situație extremă meteorologică. Trebuie să ținem cont deci de toate aceste aspecte de care spuneam. Mai există și altă propunere în care se spune că statele membre pot să influențeze prețul plasticului impunând uh, impozite asupra folosirii plasticului. Aceasta s-ar putea extinde, iar dacă statele membre nu fac o propunere de impozitare, măcar să avem restricții de pe piață, de exemplu în uh, supermarketurile uh, foarte mari, să găsim uh, aspect, um, produsele care conțin plastic numai într-un loc foarte puțin accesibil, numai pentru cei care chiar vor să folosească aceste produse. Domnule președinte, mi-ați făcut semn să mă opresc, deci o să fac un efort. Și vreau să mai spun doar câte ceva despre anexa 8, lista pe care o conține raportul. Nu este vorba de o listă exhaustivă și avem nevoie de măsuri restrictive și pentru alte produse. Uniunea Europeană trebuie să încerce să stimuleze toți producătorii să folosească mai puțin microplastic, astfel încât microplasticul să nu ajungă în apa potabilă și în, în mediul marin. Vreau să mulțumesc în final tuturor care au contribuit uh, la aviz, mulțumesc și mă bucur foarte mult să purtăm o discuție pe subiect și pe propunerile dumneavoastră până mâine, pentru ca să putem să ne așezăm la masă cu raportorii din umbră și să facem o versiune finală. Vă mulțumesc! Proszę Państwa, dziękuję. Shadow Reporterzy, dwie minuty. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum raportul din umbră, fiecare câte două minute și apoi ceilalți eh, <coughs> minut. Tanto eu ringrazio il colega Rupe. Domnul Ciufrida, vreau să mulțumesc foarte mult eh, domnului Rope pentru munca pe care a făcut-o la această propunere a comisiei. Mie mi se pare că este una foarte sănătoasă și că eh, introduce niște obligații rezonabile și clare. Cred că ajută la Europa pe care vrem să o construim și valorile pe care vrem să le conservăm și să le partajăm. Cred că cumva aduce o conștientizare cu privire la aceste probleme. Avem și o uh, inițiativa Națiunilor Unite, care are o inițiativă în sensul reducerii plasticului și e foarte important că se reflectă aceasta. Textul se referă la impactul um, materialelor um, plastice asupra solului um, și produsele de unică folosință. E bine că se menționează acestea și e important că se menționează și uh, trimiterea la uh, strategia generală privind uh, plasticul și regulamentul REACH Cred că trebuie să rămânem concentrați pe subiectul principal, să nu divagăm. Și, da, sunt o serie de aspecte care sunt neglijate, care pot să fie considerate relevante, având în vedere impactul uh, asupra agriculturii și contribuția lor uh, care la uh, introducerea plasticului în economia circulară mai ales partea de mm, calendar, de implementare și um, găsirea de alternative. Eu am făcut o serie de comentarii mm, care se referă la alte materiale care pot fi folosite, ce înlocuitori pot fi găsiți, apoi modificarea calendarului. Că despre răspunderea aceasta um, extinsă a producătorilor, mă, sunt în favoarea acesteia, pentru că trebuie ca și costurile uh, legate de protecția mediului să fie incluse. Dar să vedem după aceea care este impactul asupra agricultorilor implicați, să oferim o protecție pentru exploatațiile mici și mijlocii care vor trebui să acopere costuri însemnate. Aștept cu mare interes reacțiile și comentariile din partea colegilor. Mulțumesc, domnul Huitema. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest document. Este un document important, sfârșitul acestor produse de unică folosință. Dar acum, până la urmă, care este legătura cu agricultura? Este o problemă interesantă, o întrebare la care să ne gândim am impresia că la agricultură agricultorii folosesc uh, niște produse și nici măcar nu știu că există plastic în acesta. Ce se întâmplă în aceste situații? Sunt anumite ONG-uri, organizații care dau vina pe agricultură. Spun, ei, în agricultură se folosesc uh, produse care acum poluează oceanele și agricultorii nici măcar nu sunt la curent. Până la urmă, agricultorii sunt um, învinovățiți pentru un lucru despre care nici măcar nu știu și nu ține de răspunderea lor. Deci, în acest raport, aș dori să ne concentrăm pe faptul că vrem să ne asigurăm că agricultorii nu sunt acuzați pe nedrept de impactul plasticului asupra mediului. Mulțumesc, doamna Hazak. Vă mulțumesc, domnule președinte. Oceanele reprezintă plămânii acestei uh, planete. Oxigenul pe care îl uh, respirăm noi uh, este produs de către oceane. În țările de jos se um, găsesc 2, km pătrați uh, de um, plastic doar pe țărmurile um, Olandei și um, Um, plasticul, de fapt, um, acoperă zone din ce în ce mai mari um, și Uniunea Europeană trebuie să uh, își asume un rol important în acest sens. Să nu uităm că acest plastic afectează și animalele marine, dar până la urmă și oamenii. Toți aceștia trebuie să fie protejați fiecare stat trebuie să-și asume răspunderea pentru produsele care sunt uh, aruncate, produsele de unică folosință mai ales, uh, farfurii și așa mai departe vânzarea, de exemplu, de pungi de plastic trebuie să fie din ce în ce mai mult reglementată. Sunt anumite state membre care vor să facă mai mult în acest sens și acestea trebuie să, se, să fie încurajate de către Europa, nu să li se spună că nu pot să facă nimic. Comisia Europeană ne spune că această comisie este potrivită um, pentru rezolvarea unei probleme de mediu urgente, dar um, cred că situația este suficient de urgentă să mergem și mai departe, pentru că uh, e mai bine să previi decât să vindeci. Și întreg procesul de la producție până la final trebuie să fie examinat să nu uităm că există uh, diferite mm, sute, sute de tipuri de plastic care sunt folosite în uh, um, ambalaje și doar o mică fracțiune din acestea pot fi reciclate pe rafturile supermarketelor se găsesc uh, cantități enorme de plastic, lucru care este pur și simplu greșit. În ambalaje de plastic, nu știu, totul este ambalat acum, inclusiv conopii de așa și mai departe, sunt puse în asta, după care sunt puse în uh, pungi de plastic ca să fie transportate. Deci este plastic absolut nenecesar care trebuie să fie eliminat din supermarketuri cât se poate de repede. Europenii trebuie să știe eh, care sunt eh, exact eh, cifrele, care este realitatea în ceea ce privește tipul de plastic, cantitățile care se folosesc, care pot fi folosite, care pot fi reciclate fiecare trebuie să facem tot ce ne stă în putință, pentru că nu e destul să faci um, niște pași mici, având în vedere că plămânii planetei noastre putrezesc încet. Mulțumim foarte mult! Vă rog, nu vă lungiți mai mult, avem un minut pe, pentru fiecare vorbitor, deja suntem în întârziere. Doamna Sandra. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare o inițiativă foarte importantă să lucrăm pentru reducerea plasticului, dar aș dori să încep prin a spune că administrațiile publice și uh, legiuitorii și colegiuitorii Parlamentului European trebuie să reprezinte un exemplu. Uh, și am să fac o propunere acestei comisii. A trebuit să adoptăm un acord, să ne adresăm Parlamentului European uh, și um, organelor de conducere a acestui Parlament și grupurilor politice ca să reducem asta, sticlele de plastic. Dacă tot vorbim despre reducerea plasticului, cât plastic uh, se generează cu sticlele în care ni se pune apa în toate reuniunile. Mie mi se pare esențial să începem cu noi cu noi înșine. Așa că propun ca președintele, numele comisiei noastre, să, scrie, să scrie o scrisoare în care să ceară ca apa să vină în sticle de sticlă. Și dacă tot uh, mi se apropie de sfârșit timpul acordat, vrem să spunem că noi o să prezentăm amendamente pentru îmbunătățirea acestui text și pentru reducerea plasticului și în agricultură. Vă mulțumesc! Doamna Aguilera Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt de acord cu provocarea pe care ne-o lansează um, antevorbitoarea. Este foarte importantă această uh, inițiativă. O să subscriu și una, uh, la una dintre inițiative pe care o face domnul Rope în um, raportul său. De exemplu, sunt amendamente 4-7 um, în care vorbim despre microplastic. Um, e bine, mi se pare foarte important pentru că uh, există o utilizare mai mare a microplasticilor în tot felul de produse de um, folosință zilnică, creme, de dinți și mai departe. Așa că uh, propunerea aceasta mi se pare importantă. Nu sunt de acord cu amendamentul 5, la liniatul în care se spune că um, trebuie să se combată um, um, instrumentele de pescuit în general. Cu acest lucru nu sunt de acord. Să introduci toate uneltele de pescuit în, același, în aceeași categorie, mie mi se pare greșit. Aș dori să mi se explice un pic mai mult această propunere și apoi la amendamentul 6 se vorbește despre anumite regiuni, anumite state membre. Eu vin din sudul Spaniei, unde se folosește foarte mult plastic în agricultură, dar trebuie să vă spun că de asemenea se reciclează mult și se uh, elimină mm, uh, deșeurile din plastic în mod uh, consecvent. Plasticul um, reciclat aduce um, beneficii agricultorilor și ce care nu se reciclează este plătit de fapt de către agricultori. Deci, ehm, dacă se face trimitere la cazul Spaniei, e bine, vă pot spune că se face asta. Eliminarea plasticului în agricultură este un model pe care alte state ar trebui să-l copieze. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc să nu vă lungiți, nu avem timp. Domnul Hoisling. Mulțumesc, aș dori să le mulțumesc ehm, colegilor ehm, mei Propunerea Comisiei nu acoperă decât 5% dintre produsele din plastic mm, și nu se concentrează pe agricultură. Există doar un procent de 10% din produsele care se folosesc în agricultură care se includ plastice. Sunt diferite tipuri de plastic care ajung în sol și care nici măcar nu sunt uh, um, acoperite aici. Mai sunt de asemenea produsele care sunt incinerate, care nu sunt reciclate de fapt. Um, e o problemă din ce în ce mai mare. Um, nu e vorba doar de poluarea oceanelor, dar și de poluarea solurilor. Așa că trebuie să ne gândim la modul în care um, ne folosim um, um, Mm, produsele din plastic. De exemplu, pentru conservarea fructelor. Mulțumesc. Acum domnul Caputo. N-am să mai menționez cele spuse deja de colegi, dar vreau să subliniez o problemă care mie mi se pare deosebit de importantă. Trebuie să se ia măsuri de corecție în ceea ce privește produsele de unică folosință din plastic. Există o piață pentru acestea care reprezintă um, problema principală. În China se produc majoritatea acestor produse, dar ele au deja un locuitor, așa că trebuie să ne gândim și la alte materiale. Trebuie să ne uităm până la urmă și la comportamentul comunităților, colectivităților, când e vorba de niște produse care mm, ar putea să fie folosite și de mai multe ori. Ne trebuie o viziune pe termen lung cu privire la produsele de pe piață, astfel încât să orientăm corect bugetul, pentru că altfel o să um, ne confruntăm cu o problemă din ce în ce mai mare. Domnule președinte, vreau să vă um, să intervin pe scurt. Uh, am primit, de exemplu, um, materiale reciclabile, produse de care au fost făcute pe bază de materiale reciclabile și agricultorilor trebuie să li se acorde ocazia de a le folosi pe acestea, dar e nevoie de materiile prime. Dacă ne uităm la milioanele și miliardele care se cheltuiesc uh, pentru cercetare, poate că acolo s-ar putea găsi um, materiale care să asigure um, ambalaje mai uh, durabile. Sunt oportunități mari în acest domeniu. Domnul Agnew. Vă mulțumesc, um, domnule președinte. În agricultură se folosesc um, cantități masive de plastic. În, um, de exemplu, când se acoperă terenurile cu când s-au fost plantate culturi noi pentru a fi protejate de frig. Dar s-au inventat uh, Um, metode de degradare a acelui plastic uh, prin um, adăugarea unor uh, substanțe chimice. Însă s-au confruntat cu probleme foarte mari uh, Uh, și la instituții europene a fost foarte greu să se aprobe astfel de măsuri. De exemplu, eu um, am primit astfel de materiale de, și, într-adevăr, acest plastic dispare în timp. L-am avut la mine în birou. Soluția este să permitem inovării să se dezvolte și să nu uh, îi blocăm um, calea. Domnul Flanagan. Când uh, Uh, e o chestiune importantă, tot uh, uh, Parlamentul se umple, plasticul reprezintă o chestiune importantă, dar toată lumea a rămas. Este însă important. Noi ne-am tot amăgit de multă vreme și acum n-ar trebui să o facem deloc. Acum însă trebuie să ne confruntăm cu problema. Pur și simplu, ideea că uh, iei ceva ca să-l arunci după aceea, uh, asta reprezintă o iluzie. Nu poți să arunci pur și simplu și mă doar dacă îl urci pe o rachetă și îl trimiți pe altă planetă. Noi trebuie să ne confruntăm cu ideea că odată ce acest uh, Uh, aceste uh, produse din plastic se folosesc, ceva trebuie să facem cu ele. Și bine, ce poți să faci în primul rând e să nu le folosești din capul locului. Și noi trebuie să creăm un context în care le permitem agricultorilor să nu mai folosească plasticul dacă se poate deloc. Că e vorba de plastic biodegradabil, că e vorba de ambalaje pentru um, uh, care pot fi folosite după aceea, pot fi consumate chiar, să fie um, um, alimentar, um, materialul din care se folosesc, se, se creează ambalajele, e bine, mie mi se pare că tehnologiile sunt foarte bune, însă înainte au fost tehnologii în care se spunea că um, uh, plasticul este biodegradabil, dar de fapt era descompus în microplastic. Nu-l mai vedeai, dar tot ajungea în uh, mediu. Deci chiar nu poți să arunci ceva pur și simplu. Domnul Brugovici. Mulțumesc. Da, sunt de acord că microplasticul reprezintă o problemă mare și că în agricultură chiar se folosește mult uh, plastic. Eu sprijin spiritul acestui raport și pe de altă parte mă bucur foarte mult uh, că avem acest raport și la acesta cred că trebuie să se adauge niște informații suplimentare, să vorbim despre, despre bioeconomie, pentru că uh, um, există posibilități, de exemplu, de plastic biodegradabil. Putem să sprijinim acest lucru cu fondurile din uh, Orizont 2020. Uniunea Europeană trebuie să sprijine astfel de evoluții și bioplasticele pot să ofere oportunități pentru agricultură, astfel încât să nu ne mai confruntăm cu această problemă în aceeași măsură. Cred că a trebui să ne concentrăm sprijinul pe uh, plasticele biodegradabile. Mulțumesc! Este o chestiune foarte importantă din punct de vedere economic, din punct de vedere al protecției mediului și din punct de vedere al sănătății omului. Pentru insulele Azore este deosebit de important, pentru că e vorba de insule, deci suntem direct în mijlocul mării, face parte din identitatea noastră, trebuie să protejăm uh, Uh, marea, pentru agricultură. Să nu uităm că agricultorii um, folosesc plasticul atunci când e nevoie. Este vorba de um, o utilizare uneori necesară. Există și efecte, bineînțeles, um, în sensul că se luptă, ajută la lupta împotriva pesticidelor, pe de altă parte. Nu putem pur și simplu să eliminăm uh, tot plasticul. Trebuie să facem o analiză selectivă și să finanțăm mai mult um, um, anumite inițiative astfel încât să se lucreze la plasticul biodegradabil care să nu fie nociv mediului. Mulțumesc, doamna McGuinness, un minut. Cred că și în 30 de secunde mă descurc. Este un subiect foarte complicat și cred că există un um, elan public să se elimine toate plasticele, însă există consecințe dacă ne îndreptăm în această direcție. Deci trebuie să fim foarte prudenți eh, cu privire la modul în care gestionăm um, îndepărtarea de utilizarea plasticelor în societate în general. Mai sunt și oameni care, de exemplu, nu știu, unii dintre noi eh, zburăm periodic și avem un pahar de plastic când bem o cafea și uh, mai amestecăm și cu un băț, tot din plastic și avem și um, ambalaj de plastic pentru lapte și așa mai departe. Trebuie să plecăm de la anumite utilizări țintite, cu liniile aeriene, de exemplu. Ne trebuie totuși um, înlocuitori, astfel încât să păstrăm avantajele, dar să evităm um, efectele dăunătoare ale plasticului asupra societății. Dar să fim foarte atenți cum ajungem acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, de la început n-am putut să fiu aici din cauza altei întâlniri. Aș vrea să fac o scurtă mențiune. La noi, acum în 20 de ani, am, avut, uh, o, am construit un uh, incinerator de deșeuri care se folosește foarte eficient. Uh, se poate folosi pentru producerea energiei, se poate folosi petrolul pentru aceasta, dar se pot folosi și uh, materii prime, de exemplu, pentru uh, aceste centrale. Întrebarea este dacă se vor folosi eficient, um, iar dacă materialele, uh, materialele plastice, de exemplu, sunt folosite pentru a crea energie, mi se pare foarte bine să înlocuiască petrolul, de exemplu. Depinde cum gestionăm situația, cum se folosesc uh, um, aceste um, instalații pentru că există ca, um, feluri de a arde astfel de proiecte fără să se polueze mediul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul domnului Stacas în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult și raportorului pentru acest proiect de aviz. Astfel se marchează începutul dezbaterii în Parlamentul European și astăzi, după amiază, același subiect va fi discutat și în Comisia Envi și în Comisia pentru Pescuit și e important că se discută acest subiect aici. Am citit cu mare interes proiectul de aviz și am notat faptul că raportorul propune măsuri noi și ambițioase pe care le vom analiza cu atenție și deși apreciem ambiția, avem și întrebări, dar suntem și precauți. Suntem de acord că plasticul din domeniul agricol este o sursă importantă de poluare cu plastic a solului și până la urmă a râurilor și mărilor, pentru că se aruncă plasticul în sol, dar este regăsit apoi și sub forma bucăților de microplastic în mări. Propunerea Comisiei se axa mai ales pe produsele din macroplastic aruncate pe plajele Uniunii Europene. Extinderea domeniului aplicării directivei către alte obiecte fără a avea dovezi nu ar fi desfătuit, mai ales când vine vorba de uh, deșeurile din mări. Însă, practica aruncării uh, plasticului uh, și care se stochează în sol la sfârșitul perioadei agricole este un subiect important, a fost subiectul unei strategii adoptate la începutul anului acestuia. Acolo noi făceam apel la o folosire mai durabilă și a Um, la colectarea plasticului pentru a reduce poluarea mediului și uh, sistemele de uh, responsabilitate extinsă a producătorului um, și-au dovedit uh, rolul și am avut aceeași problemă și în cadrul altor strategii micro plasticele sunt o problemă, însă sunt tratate în altă parte și în regulamentul RICI când se unde se menționează microplasticul provenind din uh, domeniul textilelor, uh, peleții și așa mai departe. Apoi uh, mai există și alte elemente importante în raport în ceea ce privește uh, obiectivelor uh, de 50-80% de reducere a plasticului, le apreciem, dar merg mult mai departe decât am uh, inclus noi în studiul de impact. Însă, conform studiului de impact, se are în vedere creșterea consumului în viitor, deci e nevoie de eforturi suplimentare pentru a crește și obiectivele de reducere. Am putea să luăm în considerare creșterea acestor obiective, însă nu în această etapă. De asemenea, mă preocupă reducerea timpului pentru evaluare de la 6 la 3 ani, pentru că vom avea nevoie de mult timp ca să obținem datele necesare privind obiectivele și privind alte idei pe care le-ați putea avea. De asemenea, în ceea ce privește eliminarea excepțiilor de pe piață și nivelul de biodegradare, acesta oferă un beneficiu fals. Însă, dacă găsim produse din plastic biodegradabil cu adevărat și în mediul marin, în mediul acvatic, Putem să acceptăm aceste soluții, însă deocamdată nu avem dovezi. În ceea ce privește interzicerea polistirenului, e adevărat, e un plastic problematic, însă nu este vorba de o substanță, e vorba de produse, pentru că polipropilena, polietilena pot uh, pune aceleași probleme. Așadar, pe noi ne interesează produsele și nu neapărat tipul de plastic. Polistirenul și alte tipuri de plastic vor fi uh, tratate în următorul pachet de măsuri pe care îl pregătim în cadrul uh, strategiei europene privind plasticul. Acestea fiind spuse, îi mulțumesc din nou comisiei dumneavoastră și raportorului pentru raportul excelent și așteptăm cu interes uh, adunarea, colectarea acestor idei într-un raport final al Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 31 august, august la um, 1 după amiaza. Și acum uh, raportorul. Mulțumesc foarte mult. După cum pot să văd, există o majoritate aici. Nu putem să obținem nimic peste noapte, însă putem avea rezultate și astăzi. Recent am fost într-un supermarket din Lituania și fiecare castravete era ambalat în plastic. Depășește orice imaginație. Astăzi, la hotel, de pildă, am găsit un pahar și lângă pahar un pahar de plastic împachetat în plastic. E o prostie. Trebuie să facem ceva, putem să evităm plasticul în aceste cazuri. Mă bucur că sunteți de acord cu mine că trebuie să facem uh, progrese. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Repet, amendamentele pot fi depuse până pe 31 august la orele 13. Avem nevoie de mai multe informații, de mai multă educație și de motivații financiare mai puternice. Și avem nevoie de mai multă cercetare în domeniul noilor tehnologii ca să putem înlocui și recicla plasticul. Sincer, nu cred că putem să avem um, produse total biodegradabile. Însă să trecem acum la următorul uh, punct, punctul 8, alinierea obligațiilor de raportare în domeniul politicii de mediu. Raportorul pentru aviz este domnul Caputo. Doamnelor și domnilor, avem 20 de minute pentru întreaga discuție. Domnule raportor, nu vă voi limita timpul, vă rog. Grazie, eh, grazie, președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest aviz eh, către Comisia Envi reprezintă avizul despre o chestiune tehnică pentru îmbunătățirea calității legislației în acest domeniu, mai ales a mediului înconjurător. Obiectivele acestei propuneri de aliniere reprezintă, de fapt, o armonizare a mai multor elemente în baza cărora politicile actuale ale Uniunii de îmbunătățire a transparenței pentru cetățeni și simplificarea comunicării se înscriu uh, ca factori importanți. Salut uh, îmbunătățirile făcute în ceea ce privește transparența și simplificarea în directiva cu privire la animalele utilizate în scopuri științifice, um, mai ales salut aici crearea unei baze de date cu acces liber cu privire la datele statistice. Baza de date care este cu acces liber va putea permite un control mai frecvent uh, cu privire la folosirea animalelor în scopuri științifice pentru ca să se poată elimina uh, uh, procedurile abuzive, mai ales în legătură cu primatele neumane. Mi se pare foarte util să se continue insistarea asupra raportării către Parlament și către Consiliu pentru ca să avem o interpretare a datelor statistice mai amplă uh, pe care le putem extrage din această bază de date. După examinarea din primele etape ale punerii în aplicării ale directivei cu privire la animalele utilizate în scopuri științifice, trebuie să mai uh, evaluăm și uh, felul în care obiectivele prefixate au putut să fie atinse. Până pe 10 noiembrie 2020 se vor face verificări, iar Comisia la 5 ani va putea, în baza informațiilor primite de la statele membre, să prezinte Parlamentului un raport despre uh, rezultatele obținute de această directivă. Atâta am avut eu de spus. Mulțumesc, domnule președinte. Bardzo panu dziękuję. Świetnie, świetnie. Foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Acum raportorii din umbră. Doamna Sanra, două minute. Eh, gracias, presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că punctul acesta pe care îl discutăm acum trebuie să se relaționeze cu monitorizarea pe care o să o facă Comisia, dincolo de simpla comunicare cu statele membre. Se vorbește aici de niște linii directoare și am să mă concentrez pe două. De directiva cu privire la răspunderea de mediu uh, vis-a-vis -vis de uh, prevenirea um, efectelor dăunătoare asupra mediului și uh, reparațiile și um, um, directiva care se referă la operatorii care tranzacționează produse din lemn. Vara aceasta am avut niște experiențe foarte negative în Galicia și aș dori să spun că Comisia trebuie să meargă mai departe. Nu putem să vorbim despre autorizarea unor efecte de mediu care duc la distrugerea totală a peisajului și care poluează apele și aerul. Mă refer, de exemplu, de lucrările de largă viteză din Galicia. Impactul este foarte mare. Apoi, ce mai făcut vara aceasta? În ceea ce privește extragerea, exploatarea lemnului din păduri și răspunderea pe care o au companiile atunci când uh, provoacă efecte de mediu foarte grave sau când um, aduc uh, prejudicii patrimoniului, lucru care se întâmplă foarte des în Galicia și cred că Comisia trebuie să meargă mult mai departe Mm, nu doar să facă raportori, să mm, asculte doar ce comunică statele membre. Trebuie să verifice și să ia măsuri astfel încât uh, regulamentele și directivele chiar să se aplice, pentru că altfel totul este pură vorbăraie. Și în realitate comisia spune că vrea să fie um, îndeplinite acele uh, norme se încăpățânează când e vorba de cele care aduc efecte negative societății, dar când e vorba de astea care protejează mediul, mm, nu face nimic, se complace în situația existentă. Vă mulțumesc. So, Weitz. Domnul Weitz. Hallo Um, ja, ich kann... Bună ziua tuturor chiar dacă salut ambițiile de mediu ale colegilor mei în legătură cu acest raport, aș vrea să spun și eu totuși ceva. Este de salutat să avem o obligație de raportare mai severă din partea Comisiei către statele membre, către Parlament. Susțin această propunere complet. În ultimul articol se mai vorbește și despre o descriere a obiectivelor, adică statele membre eventual ar trebui să fie verifice, verificate în ce măsură au făcut îmbunătățiri și reduceri în uh, procedurile de um, experimente pe animale utilizate în scopuri științifice. Momentan nu avem, uh, de fapt, decât o statistică și nu putem decât să stabilim câte animale au fost chinuite pentru ca să se producă produse cosmetice. Nu e foarte util. Eu zic că ar trebui să contribuim cu această statistică la mai puține experimente pe animale, la alternative cultive care să fie stimulate pentru ca mai puține animale să sufere. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum următorii vorbitori voi da cuvântul directorului DGNV, domnul Aurel Ciobanu. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc uh, raportorului și raportorilor din umbră pentru această propunere legislativă, pentru eforturile de a ajunge la miezul acestei uh, propuneri legislative dificile și pentru a înțelege ce propune Comisia. Aș dori să-i mulțumesc mai ales raportorului pentru convergența pe care a realizat-o cu raportul uh, domniei sale, există o convergență de utilizare între Parlamentul European și Comisia Agri și Comisia Europeană. Există un singur punct uh, asupra căruia a insistat și unul din raportorii din umbră, unde există o diferență de opinii în ceea ce privește amendamentul um, pentru directiva privind testele pe animale. Comisia a propus eliminarea rapoartelor convenționale care sunt pregătite regulat pentru atenția Parlamentului European și a Consiliului. Parlamentul insistă să se și modernizeze um, sistemul de raportare și să se păstreze și uh, raportarea pe hârtie, cea convențională. Eu insist și invit membrii acestei distinse comisii să își reconsidere părerea și să se alinieze și ei la uh, abrogarea raportării convenționale. Aș dori să menționez faptul că Parlamentul European nu va fi lăsat în întuneric în absența raportărilor convenționale. Comisia propune o modernizare, o actualizare a sistemului de raportare existent, um, dând mai multă putere publicului din statele membre, dar și obligând statele membre să ofere date agregate importante în legătură cu uh, respectarea diverselor uh, directive. Deci Comisia va pune în continuare la dispoziție date și va raporta uh, Parlamentului anual și Consiliului uh, Uniunii Europene. Bineînțeles, facem trimitere la um, rapoarte statistice, însă datele nu vor fi niciodată prezentate Parlamentului sau Consiliului doar ca un șir de cifre și numere. Comisia va sublinia întotdeauna ce înseamnă datele brute în ceea ce privește conformarea cu diversele obligații din fiecare directivă. Așadar, Parlamentul va putea să supravegheze permanent modul în care statele membre se conformează cu obligațiile prevăzute în directiva privind testele pe animale și va putea să vadă și cum uh, își îndeplinește Comisia obligațiile conform tratatului pentru a se asigura că aceste obligații sunt respectate. Ceea ce vreau să spun este că, fiind de acord cu abrogarea articolului 57, așa cum propune Comisia, nu eliminați puterea de supraveghere pe care o aveți asupra Comisiei Europene și asupra Consiliului și statelor membre. Așadar, vă încurajez să vă revizuiți acest amendament. De asemenea, am luat notă de observațiile și comentariile celorlalți coraportori. Vă încurajez să faceți distinția între Um, situația de ansamblu și conformarea uh, cu diversele directive și obligații și cazurile specifice de conformare sau de neconformități. Comisia are o abordare uh, dublă aici. Trebuie să avem și o privire de ansamblu și această propunere legislativă se referă la privirea de ansamblu și apoi modernizarea și apoi la modernizarea sistemului de raportare și în același timp se încearcă responsabilizarea publicului din statele membre în așa fel încât privirea de ansamblu să fie și mai clară și pentru instituțiile Uniunii Europene. Și un lucru diferit, dar legat de această privire de ansamblu, este reprezentat de cazurile pe care le-ați menționat, de exemplu ce se întâmplă în Galicia și vom analiza și acea zonă. Însă acesta este un subiect separat și se referă la cazuri individuale de conformitate sau de neconformități. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea doar să mai punctez câteva chestiuni. Voi vorbi foarte scurt. După cum am zis înainte, e vorba de un raport foarte tehnic care are ca scop îmbunătățirea transparenței pentru cetățenii europeni, dar și îmbunătățirea normelor în domeniul de mediului. Întrebarea pe care o pune acest raport este legată de o reflexie mai profundă necesară pe subiectul acesta, însă întotdeauna nu trebuie să uităm și nu este suficient să facem o abrogare și o uh, încercare de a comunica mai bine. Noi, uh, legislatorii, suntem obligați să precizăm în uh, cel mai clar mod ce dorim pentru ca uh, și Comisia să poată să armonizeze cât mai bine uh, comunicările și informările în acest sector, în politica de mediu. Din acest punct de vedere, eu zic că avem posibilitatea să interacționăm mai bine și să găsim o soluție care să se facă în interesul cetățenilor. Mulțumesc! Bardzo dziękuję panu, nie pośle. Zamykamy ten punkt. Mulțumesc foarte mult. Încheiem și cu acest punct. Amendamentele pot fi depuse până pe 3 septembrie. Mai aveți ceva timp. Doamnelor și domnilor, ne întâlnim din nou la orele 2 și jumătate după amiază. Acum vom avea întâlnirea coordonatorilor. Deci la două jumate ne vedem din nou cu toții. Mulțumesc foarte mult. Luăm acum o pauză tehnică de 5 minute și apoi începem reuniunea coordonatorilor la timp sau chiar mai devreme. Mulțumesc! Președintele le mulțumește și interpreților.